M. Buzek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo. Anche perché abbiamo... Foarte bine, bună ziua. Începem, deoarece avem o dimineață foarte încărcată avem regim lingvistic complet. Nu ezitați să căutați canalul care corespunde limbii pe care doriți să o ascultați. Aveți numerele canalelor pe um, geamul de la fiecare cabină. Bună ziua! Bine ați venit la această întâlnire foarte importantă, o întâlnire comună cu reprezentanții Parlamentului Naționale. Dacă nu ați găsit încă canalul limbii, pot să mai aștept. Nu, pas, une personne qui peut nous... Oui, mais on continue quand même.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 interpretarea în limba lituaniană vine pe canalul 15, spune doamna președinte. Allora, benvenuti a tutti partecipanti. Bine ați venit încă o dată, doamnelor și domnilor, la această importantă întâlnire comună dintre Comisia ITRE și președinția Consiliului asigurată de Lituania și membrii Parlamentelor Naționale. Și vreau să răspund venit tuturor celor care au venit uh, la Bruxelles pentru această ocazie și care vor lua cuvântul în timpul reuniunii noastre și își vor aduce contribuția la dezbaterea noastră. De asemenea, doresc să adresez mulțumiri în mod deosebit președinției lituaniene și domnului președinte Taitis, care a avut inițiativa acestei întâlniri. E vorba despre subiecte foarte importante pentru viitorul nostru, piața internă a energiei. Asemenea, întâlniri comune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, organizate la inițiativa președinților prin rotație, sunt ilustrarea cooperării interinstituționale și interparlamentare din Uniunea Europeană. Întâlnirea noastră de astăzi ne oferă o ocazie deosebită de a face un schimb de opinii sincer și pentru a aprofunda discuția pe aceste teme, și anume politicile energetice ale Uniunii Europene și perspectivele acestora. Politica energetică a Uniunii se află la o răscruce de drumuri. Trebuie să reușim să finalizăm piața internă a energiei. Este o prioritate atât în ce privește infrastructurile, cât și pentru a garanta concurența și pentru a putea oferi prețuri mai mici. Există diferențe majore între diferitele state membre în ce privește punerea în aplicare a normelor. Sunt încă multe apeluri de ofertă deschise și există provocări economice pentru care avem nevoie de soluții în urgență, deși este vorba de investiții pe termen lung și foarte lung. Sper că discuția noastră va fi interesantă și va fi, bineînțeles, și foarte importantă. În timpul dimineții eu voi prezida sesiunea, iar domnul Zemaitaites va prezida sesiunea de după amiază, cea care va începe la orele 15. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Zemaitaitis, care este președinte al Comisiei de Economie al uh, Parlamentului din Republica Lituană, Seimas. Vă mulțumesc, stimată doamnă Amalia Sartori, dragi colegi, dragi invitați, doamnelor și domnilor. Creșterea economică, ocuparea și competitivitatea sunt obiective comune pentru Uniunea Europeană mai ales că Uniunea Europeană încă încearcă să iasă din această perioadă de criză globală. Furnizare sustenabilă de energie la prețuri abordabile, iată un alt obiectiv important. Încă din 2011, Consiliul European a um, confirmat care sunt principalele obiective ale politicii energetice europene, finalizarea pieței interne de energie și dispariția tuturor zonelor izolate din punct de vedere al aprovizionării cu energie din Europa după anul 2015. În luna mai acestui an, Consiliul a analizat un raport pentru a vedea în ce stadiu se află atingerea acestor obiective și a avut o vedere de ansamblu a politicii energetice pentru a se asigura condiții echitabile și pentru producătorii Uh, și furnizorii din țări terțe. Doresc să subliniez faptul că sustenabilitatea în domeniul aprovizionării cu energie și um, interoperabilitatea rețelelor, precum și crearea unei piețe interne, fără a neglija nici dimensiunea externă a politicii energetice, au fost și priorități ale președinției noastre și sunt foarte bucuros să constat faptul că săptămâna trecută la Consiliul Energie au fost adoptate două rapoarte importante. Progrese efectuate în finalizarea pieței interne de energie și modificarea dimensiunii externe a politicii energetice europene. Vreau să insist asupra faptului că e pentru prima oară când Consiliul a adoptat asemenea documente. Președinția noastră a depus eforturi uriașe în timpul acestui mandat pentru a se ajunge la întregirea pieței interne a energiei și pentru a extinde dimensiunea externă. Rămân convins de faptul că pe viitor aceste documente vor juca un rol cheie, mai ales când vor trebui luate decizii cruciale pentru piața internă de energie. Vreau să îmi exprim mulțumirea și recunoștința doamnei Amalia Sartori, care este președintea Comisiei ITRE, pentru contribuția dumnea ei și pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru ca această întâlnire să poată să aibă loc. De asemenea, doresc să-i adresez mulțumiri pentru faptul că s-a implicat în mod personal uh, în ce privește uh, invitarea membrilor parlamentelor naționale ca să putem să discutăm despre aceste obiective cheie în domeniul energiei. Dați-mi voie din nou să vă urez un călduros bun venit și uh, ne urez tuturor uh, discuții rodnice. Vă mulțumesc! Bine, ringrazio moltissimo il collega Zemaitatis per... Mulțumesc uh, domnului Zemaitatis pentru această Uh, prezentare și pentru faptul că a putut să vină astăzi aici. Și mulțumim și celorlalți reprezentanți ai Parlamentului lituanian. Și încă o dată urez un bun venit călduros tuturor membrilor Parlamentului Naționale prezenți în sală. Începem acum cu prezentările și discursurile, care ar trebui să se încheie până la orele 11 și 20, 11 și jumate, astfel încât să avem timp și pentru dezbateri. Începem așadar cu un discurs de maxim 15 minute și vă rugăm să țineți cont de faptul că toate discursurile sunt uh, interpretate. Deci dau mai întâi cuvântul domnului Iaroslav Neverovici, scuzați, care este ministrul energiei din Lituania. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați europarlamentari, stimați parlamentari, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a vă prezenta progresele pe care le-am uh, înregistrat pentru desăvârșirea pieței interne a energiei. Este un subiect extrem de important. Aș dori să vă uh, prezint, să vă schițez câteva uh, idei din perspectiva Consiliului. Uh, de ce este vorba aici? Încercăm să obținem o piață internă a energiei care să includă 28 de uh, piețe naționale. Deci uh, să le unim, uh, să le fuzionăm într-o singură politică. Aș dori să vă prezint acum principalele noastre obiective, respectiv să avem competitivitate sporită, să îmbunătățim securitatea aprovizionării pentru cetățeni și pentru companiile noastre. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană are la dispoziție o piață internă bine integrată, foarte competitivă. E o prioritate extrem de importantă pentru pentru noi și, în acest sens, trebuie să abordăm împreună uh, politica energetică. Trebuie ca Europa să se implice mai mult. În 2011, șefii de stat și de guverne uh, s-au angajat să finalizeze uh, piața internă a energiei până la sfârșitul anului viitor și să elimine așa numitele insule energetice până în 2015. La summitul din luna mai, Consiliul European a însărcinat Parlamentul să uh, raporteze, Comisia să raporteze în legătură cu obiectivele uh, deja realizate. Atât în vedere legăturile foarte importante între piața internă și externă a energiei, Consiliul European a cerut și să revizuim uh, concluziile Consiliului din 2011 cu privire la politica sau la dimensiunea externă a politicii energetice. Președinția noastră a încercat să-și îndeplinească această misiune și a încercat să folosească contribuțiile foarte importante furnizate de către Comisie și de către statele membre. Ne bucurăm și de faptul că Parlamentul European și-a exprimat punctul de vedere pe această temă prin adoptarea raportului uh, domnului Buzek uh, prezentat la plenara din septembrie. În urma acestor uh, eforturi depuse, pentru a consolida uh, dimensiunea externă, au fost pregătite două rapoarte ale Consiliului care au fost validate de către Consiliul de săptămâna trecută. Statele membre sau implicarea statelor membre este un obiectiv esențial pentru atingerea acestor uh, obiective uh, transversale. Deci acest raport ce face, face un bilanț al obiectivelor deja atinse și apoi încearcă să identifice priorități viitoare. Pentru mine, armonizarea piețelor și a uh, regulilor de funcționare a pieței ca o temelie pentru o uh, piață uh, integrată a energiei. Acum, în legătură cu uh, situația în care ne aflăm acum, cu acest uh, proiect uh, al pieței energetice, vă pot spune că deja am atins, uh, am făcut uh, progrese importante de integrare, dar nu am ajuns încă la destinația finală. Acum, pentru a identifica elemente esențiale pentru activitatea noastră, aș dori să mă refer la uh, uh, concluziile din uh, raportul uh, cu privire la piața Uh, energetică. În primul rând, avem nevoie de o liberalizare totală printr-o punere în aplicare de plină a pachetului energiei împreună cu aplicarea codurilor de rețea. Ceea ce va asigura o, uh, un cadru de reglementare predictibil care reprezintă uh, o condiție sine qua non pentru o piață unificată a energiei împreună cu implicarea consumatorilor. Aș dori să subliniez rolul codurilor de rețea Filozofia pe care ne bazăm noi este cea a convergenței energetice. E nevoie de aceleași reguli pentru întregul sector al energiei, pentru a uh, stimula uh, fluxurile trans transnaționale. Un alt element, alt element foarte important îl reprezintă dezvoltarea uh, infrastructurii energetice, fără întârziere. Uh, Europa are nevoie de o piață fizică, concretă, interconectată. Este esențială pentru funcționarea bună a unei uh, piețe energetice europene. În acest sens, Europa Sigur că trebuie să facă investiții foarte importante. Încă trebuie să facem legătura între insulele energetice, uh, să um, înlocuim uh, instalațiile obsolete și să stimulăm energiile regenerabile. Aici intervin proiectele de interes comun și după ce Comisia a adoptat uh, prima listă a parteneriatelor uh, public-private în octombrie, uh, a organizat la Vilnius o conferință cu privire la energie. Această conferință a permis efectuarea unui bilanț în legătură cu acțiunile înregistrate în domeniul energetic și care ar fi soluțiile pentru a face față problemelor din domeniul energetic. Cooperarea Uh, între regiuni este foarte importantă în acest domeniu. De asemenea, și acceptarea de către opinia publică este foarte importantă și la această conferință uh, S-a, această conferință a fost uh, folosită ca un instrument pentru a comunica cu opinia publică în legătură cu aceste obiective. Sperăm ca lista să fie finalizată până la sfârșitul acestui an. Și astfel putem să arătăm cum atitudinea noastră comună, implicarea noastră comună dă rezultatele cele mai bune. Implicarea acestor uh, uh, proiecte comune uh, ne permite să trecem la faza următoare, punerea lor concretă în aplicare. Cele 248 de proiecte selecționate de 12 grupări regionale sunt necesare pentru a asigura interconectivitatea între statele membre. Această listă vizează eliminarea blocajelor energetice, un proces foarte important pentru finalizarea pieței energetice și o, o alocare de 5 miliarde de euro uh, este prevăzută pentru aceste proiecte. Fără acest sprijin financiar, această, aceste proiecte de infrastructură nu vor putea fi puse în aplicare. Um, aceste proiecte comune de infrastructură vor duce la uh, eliminarea izolării energetice, vor uh, stimula interconectivitatea și diversificarea surselor uh, de energie din statele membre. Astfel, va scădea dependența în domeniul energetic și va crea previzibilitatea în sectorul energetic în Europeană. În sectorul electricității va exista o capacitate de interconectare transversală sporită. Uh, această, uh, deci aproape toate țările vor uh, atinge obiectivul de 10% interconectivitate. Vor apărea și schimbări în sectorul gazelor. Sperăm că majoritatea statelor membre să respecte norma validată în acest domeniu al aprovizionării cu gaze. Sperăm ca majoritatea statelor membre să aibă acces la minim două surse de aprovizionare cu energie pe lângă ă, interconectivitatea pe care o asigură aceste proiecte comune și pe lângă interconectivitatea ă, asigurată, această listă de proiecte comune conțină și um, uh, interconectarea între, uh, se, uh, între sisteme diferite. Mă refer la legătura între um, uh, sistemul baltic și um, uh, sistemul continental, continental astfel încât uh, uh, sistemul baltic să poată să fie uh, uh, legat cu uh, sistemul uh, european. E vorba de un uh, aspect foarte important pentru uh, permiterea, pentru finalizarea pieței energetice europene. Acum avem un obiectiv foarte clar care ne așteaptă, punerea aplicarea acestor proiecte comune de uh, interes. Uh, sigur că trebuie să ne ocupăm de aspectele de reglementare. Principala prioritate pentru noi uh, reprezintă punerea în aplicare. Sigur că decuplarea între activitățile de uh, furnizare și de uh, transmitere, apoi um, integrarea um, surselor regenerabile de, de energie pe piață, iată care sunt provocările care ne așteaptă. Sper ca până la sfârșitul anului 2014 să fi, făcut, să fi adoptat măsurile decisive pentru finalizarea pieței energetice europene. În orice caz, uh, sperăm să nu se ia decizii unilaterale care să fărimițeze piața energetică europeană. Trebuie să recunoaștem că există uh, <clears throat> domenii energetice care rămân de competența statelor membre și aici e nevoie de intervenția statelor membre. Știm că, uh, vă pot da un exemplu, de exemplu subvențiile pentru sursele regenerabile care sunt acum de competența statelor membre. Din păcate, Uh, noi am uh, provocat aceste pagube colaterale pentru că am permis uh, pieței energetice să se fragmenteze. Dar există și în acest domeniu evoluții pozitive. Comunicarea Comisiei cu privire la intervenția publică în piața electricității a dus linii directoare pentru reformarea schemelor naționale de sprijin pentru a permite surselor regenerabile să reprezinte o soluție de beca pentru consumatori. Deci eu consider că aceste linii directoare ale Comisiei își pot aduce contribuția pentru a ne asigura că adecvarea uh, generării reprezintă um, o soluție fără să pericliteze funcționarea pieței uh, comune a energiei. Uh, sigur că criteriile de coerență pentru revizuirea ex ante ale condițiilor pentru a uh, stabili un uh, mecanism de remunerare a capacității. O revizuire a acestor criterii ar trebui să prevină distorsionarea piețelor, uh, de exemplu sprijinul subvențiile pentru soluții ineficiențe. Flexibilitatea pentru pie pe piața energetică este foarte importantă pentru viitorul um, pieței energetice și de aceea trebuie să încurajăm gospodăriile și micile companii să participe activ pe piața energiei. Pentru că astfel uh, se pot evita investiții uh, foarte costisitoare. Cred că o piață energetică europeană își va duce contribuția la eficiență și la fiabilitate. Doamnelor și domnilor, avem măsuri foarte importante adoptate în domeniul reglementării, cel al infrastructurii. Acum trebuie să ne asigurăm că ele sunt cu adevărat puse în aplicare. Este singurul mod prin care putem uh, să ne așteptăm ca uh, speranțele noastre să se transpună în realitate. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult uh, domn, ministrului energiei, domnului Neverovici și acum îi dăm cuvântul domnului Jerzy Buzek, reprezentant al Parlamentului European, care ne va prezenta raportul său pe care l-a pregătit funcționarea pe tema funcționării pieței unice a energiei. Vă rog, domnule Buzec. Madame... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bună dimineața, dragi colegi, dragi prieteni din Parlamentele Naționale. Astăzi ne ocupăm de un subiect foarte important. Astăzi vom vorbi despre energie, un lucru atât de important pentru economia noastră. Dorim să reindustrializăm Uniunea Europeană, un lucru necesar. Dorim să câștigăm concursul în care suntem implicați la nivel global. Și în acest sens este important să ne monetățim producția. Iar prețurile la energie joacă un rol important uh, în acest sens. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de uh, reprezentantul președinției lituaniene. Ne aflăm într-adevăr la sfârșitul uh, președinției lituaniene, dar aceasta a făcut eforturi considerabile în vederea creierii unei piețe unice a energiei și pentru a netezi disparitățile care există între statele membre. De asemenea, au încurajat investițiile în infrastructură. Am înregistrat, prin urmare, progrese considerabile după doar jumătate de an de președinție lituaniană. Bineînțeles, ar trebui să vorbim și despre toate realizările Comisiei Europene de la începutul mandatului 2009-2010, pentru că la începutul, 2000, uh, la începutul lui 2010 s-a numit uh, noua comisie și s-au făcut eforturi considerabile pentru a crea o piață unică a energiei în Europa. Ați putea să vă întrebați pentru ce noi am dorit să găsim o soluție pentru a ieși din criză. Revenire nu e uh, suficient. Stabilitatea sistemelor financiare, financiare nu e suficientă. O strategie de ieșire înseamnă o, o creștere a PIB-ului de plus 3, 4, 5%. Și ce instrument avem la dispoziție în acest sens? Piața unică a Uniunii Europene. La ora actuală, um, încercăm să relansăm piața unică. Există 150 de blocaje. Ar trebui să încercăm să ne îmbunătățim piața în toate privințele. În continuare, inovare, reindustrializarea Europei, o economie inovatoare și, bineînțeles, energie. Să asigurăm, în primul rând, siguranța aprovizionării, un punct foarte important prețuri accesibile, înseamnă prețuri cât se poate de scăzute și mediu, protecția mediului, un factor de care trebuie să ținem cont. Dați-mi voie să vă spun următoarele. Piața unică a Europei în sectorul energiei electrice ne permite să venim cu o serie de îmbunătățiri. În primul rând, putem folosi toate resursele proprii ale statelor membre și putem deveni niște concurenți redutabili pe piața deschisă a energiei în vederea atingerii unor prețuri cât se poate descăzute la energia electrică. De asemenea, ar trebui să ne coordonăm achizițiile de gaz sau energie electrică în afara Uniunii Europene pentru a avea astfel o poziție mult, mult mai solidă în negocierile cu furnizorii noștri externi. De asemenea, ar trebui să avem grijă pe piața europeană în ceea ce privește stabilitatea eforturilor și siguranța prețurilor. Trebuie să ne organizăm piața internă a energiei pentru a asigura eh, niște prețuri stabile, sigure pentru investitorii noștri, pentru că dacă acești investitori ies să investească în Uniunea Europeană, aceștia trebuie să aibă o anumită siguranță față de eh, prețurile percepute pe piața europeană pentru că, în fond și la urma urmei, nu poți uh, concepe un plan de afaceri pentru marile investiții altfel. Iată, așadar, eforturile pe care trebuie să le facem pe piața noastră a energiei interne. Trebuie să îmbunătățim certitudinea, accesibilitatea și competitivitatea prețurilor și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de protecția mediului ce trebuie să facem pentru a finaliza piața noastră comună. Am să, dau, să vă dau câteva idei aș spune chiar ideile nucleu ale raportului meu. Am fost raportor pentru piața internă a energiei a Uniunii. Înainte de raportul meu, Uniunea Euro- Comisia Europeană, îmi cer scuze, în urmă cu un an, a publicat o comunicare. O comunicare referitoare la piața internă a energiei. Raportul meu a reprezentat un răspuns la această comunicare a Comisiei. Ce trebuie să facem? Bineînțeles, infrastructura, legăturile transfrontaliere, domnul, Nevro, domnul Nevrocovici, în urmă cu câteva săptămâni, în urmă cu câteva minute, am cer scuze, v-a prezentat uh, în detaliu uh, punctele cheie de altfel priorități ale uh, președinției lituaniene. Lucru foarte important, domnule ministru, pentru că fără interconexiuni nu putem face nimic. Nu există piață unică a energiei, avem nevoie de gazoducte, oleoducte, avem nevoie de um, rețele electrice transversale și transfrontaliere în Uniunea Europeană am investit uh, fonduri în mecanismul conectarea Europei aproape 6 miliarde de euro. Și ar trebui să folosim aceste fonduri pentru uh, nodurile de legătură cele mai importante. Ar trebui de asemenea să ținem cont și de partenerii noștri din Est și Sud. Uh, partenerii noștri cu care suntem uniți în așa numită Comunitatea Energiei, nouă țări, trei din parteneriat, parteneriatul estic, Ucraina, Moldova și Georgia, și șase țări din Balcanii de Vest, țări care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene. Este foarte important să ne prezentăm toate propunerile noastre și să ne unim uh, piața noastră cu piețele lor energetice. Acest lucru ar fi favorabil atât pentru noi cât și pentru ei în ceea ce privește siguranța aprovizionării, rețele de transmisie, resurse energetice. Este foarte important să ne extindem piața. În acest sens, este important să ne folosim atât resursele naționale, fondurile private, și în anumite cazuri uh, chiar fondurile de care dispunem la nivel european, de pildă mecanismul conectarea Europei. Următoarea idee. Avem nevoie de un set comun de reguli în ceea ce privește piața internă a energiei. În primul rând, acces echitabil la rețele, la oleoducte, pentru toți furnizorii, un punct foarte important. De asemenea, este important ca acele companii din străinătate, din afara Uniunii Europene, ar trebui să ia foarte în serios regulile noastre interne să le respecte. Este foarte important pentru un comerț echitabil. Trebuie să avem niște coduri de transmisie și distribuție asemănătoare sau compatibile. La ora actuală, în aproape fiecare stat membru există coduri diferite. E un lucru foarte important o mare răspundere pentru organismele naționale de reglementare și pentru agenția la nivelul Uniunii Europene de reglementare în sectorul energiei. De asemenea, este important să asigurăm uh, un sprijin coerent pentru energiile regenerabile. Nu putem uh, de pildă comercializa energie din surse regenerabile, dacă într-o țară se sprijină considerabil aceste surse regenerabile de energie și în altă țară nu, nu există nicio posibilitate de a realiza un comerț echitabil aici, pentru că am putea vorbi direct de dumping. Ar trebui să avansăm treptat cu stimulentele pentru energiile regenerabile, nu doar în ceea ce privește uh, Ehm, de pildă energia din surse fosile sau energia nucleară. Ar trebui să ne concentrăm și asupra energiei regenerabile. Poate ehm, vom reuși în 2020, poate aceste surse vor deveni viabile atunci, dar poate cel mai bine ar fi să nu existe ehm, stimulente pentru nici o sursă de energie. De asemenea, ar trebui să nu mai reglementăm prețurile energiei electrice în statele membre. Nu e un lucru sănătos din uh, perspectiva competitivității, concurenței. Ar trebui să ținem cont de acele elemente vulnerabile ale piețelor, consumatorii. O parte dintre acești consumatori au nevoie de ajutor, poate 12-15% din consumatori, dar restul uh, consumatorilor ar trebui să aibă prețuri uh, complet uh, libere. Vorbeam de piețe prietenoase cu utilizatorii, lucru foarte important. Și o ultimă idee, am pregătit uh, noi, Comisia împreună cu Parlamentul, <coughs> multe acte legislative. Cel de-al treilea pachet al energiei electrice, un lucru foarte important, un pachet uh, adoptat în martie 2009 sub președinția cehă. Am hotărât de asemenea în martie 2009 că termenul limită pentru punerea în aplicare a acestor prevederi era uh, 2011, 2 ani și, după cum știți, 18 state membre nu au pus încă în aplicare acest al treilea pachet al energiei. Mai avem uh, multe alte tomuri de acte legislative, de pildă siguranța aprovizionării cu gaz, un lucru foarte important uh, în ceea ce privește furnizarea sigură de gaz. De asemenea, am adoptat strategii nucleare, un mecanism de schimb de informații între statele membre și statele terțe în sectorul energiei. Inițiative foarte importante uh, ce urmărim de fapt? Urmărim să ne consolidăm poziția negocierile cu partenerii externi. lucruri foarte importante, pentru că, dragi prieteni, dumneavoastră veniți din diferite state membre și este foarte important ca statele noastre membre, parlamentele naționale, guvernele, să pună în aplicare legislația noastră. Iată, un punct vulnerabil al pieței interne a energiei. Legislația există, e pe masă, dar nu e încă pusă în aplicare. În urmă cu câțiva ani am uh, propus împreună cu Jacques Delors, fostul președinte al Comisiei Europene, o comisie, o comunitate a energiei. E vorba de o inițiativă propusă în urmă cu trei ani. Am uh, porniți de la o idee politică. Cum să ne uh, pregătim o politică comună a energiei? Poate o idee asemănătoare cu politica comună um, în sectorul agriculturii. Și aproape că am realizat această idee. Ideea a fost sprijinită de Parlamentul European, de Comisia Europeană, dar acum avem nevoie de norme pusă în aplicare în statele membre, avem nevoie de fonduri suplimentare pentru uh, nodurile transfrontaliere. De asemenea, trebuie să punem în aplicare soluțiile necesare pentru uh, liberul schimb de energie în Uniunea Europeană. Abia atunci putem să uh, contăm pe o siguranță de plină a prețurilor, prețuri competitive, uh, accesibile și protecția mediului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule președinte Buzek, pentru discursul dumneavoastră care reflectă pasiunea de care dați dovadă atunci când urmăriți îndeaproape această temă din partea comisiei noastre. Acum ne continuăm lucrările Domnul comisar Oettinger a trebuit să-și anuleze participarea din cauza faptului că a trebuit să plece în urgență, dar cu mare plăcere îi urez bun venit domnului Philip Blow, director general al Direcției Generale Energie din Comisia Europeană. Un director care este deseori prezent la reuniunile noastre și foarte atent cu pozițiile pe care le adoptă Parlamentul European. Filip, ai cuvântul. Doamnă președinte, domnule ministru, stimați membri ai Parlamentul European și Parlamentelor Naționale, sunt foarte încântat să-l reprezint pe domnul comisar azi dimineață. De fapt, el participă la semnarea acordului pentru coridorul sud de um, aprovizionare și de livrare de gaze, știți, cel care pleacă de la Baku și este un eveniment foarte important. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc președinției lituaniene și domnului președinte Zemaitatis pentru inițiativa organizării acestui eveniment. Dialogul cu parlamentele naționale, precum și Parlamentul European, nu a fost niciodată atât de important, deoarece este indispensabil să avem convergență între politica europeană și politicile naționale în domeniul energiei dacă ne dorim să ne atingem propriile obiective. Doamnă președinte, aș vrea să spun că această dezbatere uh, are loc la momentul potrivit. Comisiei i s-a cerut să prezinte în ianuarie, uh, ianuarie propuneri în vederea pregătirii celor două summituri europene, cel din februarie Uh, despre um, um, piața internă a energiei și de asemenea uh, summitul cu privire la uh, prețurile practicate pe piața internă a energiei și la um, energia după 2030. Adoptarea pe care o avem pentru perioada de după 2030 este foarte diferită de obiectivele pe care ne le-am fixat pentru 2020 în ce privește politicile energetice. Pentru că am văzut care a fost impactul crizei financiare, al uh, recesiunii și a faptului că suntem în plină perioadă de tranziție către o economie cu emisii mai scăzute de carbon. A avut loc și impactul uh, accidentului nuclear de la Fukushima, precum și consecințele gazului ieftin, gazul de șist pe care Statele Unite îl exploatează și îl și exportă și avem mari îngrijorări în ce privește energia la prețuri abordabile. Toți acești factori trebuie luați în considerare pentru că din cauza cererii din Asia pentru combustibilii fosili, prețurile la energie au crescut în mod exponențial. Dacă vă uitați la obiectivele tradiționale și pe termen lung de a crea o piață um, integrată și sustenabilă pentru energie, pentru electricitate și uh, gaz, am putea să ne spunem că acest scop este unul pe care nu-l putem evita. Este singura cale de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Nu putem să avem regrete pentru faptul că ne-am fixat acest scop. Dacă vă aduceți aminte de foaia de parcurs pe care am uh, pus-o la punct până în 2050, poate că vă veți aduce aminte de modelul economic pe care l-am avut atunci în vedere și știți că, indiferent de circumstanțe, trebuia să finalizăm piața internă de energie. Ne doream să avem rețele inteligente, ne dorim să avem mai multă energie care provine din surse regenerabile și să folosim mai puțin combustibili fosili și să ne reducem emisiile de dioxid de carbon. Trebuie să creăm toate uh, condițiile pentru a favoriza tranziția către o economie cu, reduse, uh, cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon. Numai astfel vom putea să permitem o redresare durabilă a economiei. Și nu doar Comisia și Parlamentul sunt de acord cu această uh, idee. Consultările pe care le-am uh, inițiat noi în vederea comunicării cu privire la energie după anul 2030 ne-au dovedit că există multe părți interesate care împărtășesc această idee. O piață mai integrată este mai avantajoasă decât o piață fragmentată. De asemenea, am finanțat recent un studiu uh, care a fost efectuat de către compania de consultanță Buz și ei au estimat că ne-ar costa uh, în jur de uh, 40 până la 70 de miliarde de euro pe an dacă nu ne vom finaliza piața internă și dacă se va continua cu această situație de piață fragmentată și, de asemenea, din cauza faptului că va fi foarte greu să garantăm uh, securitatea aprovizionării cu energie și vor fi cheltuieli ceva pe care va trebui să le suporte fiecare guvern și fiecare mare companie. Bineînțeles că ne dorim să avem o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor este o condiție sine qua non pentru integrarea piețelor de energie. Noi la Comisie facem tot ce putem pentru a propovădui acest uh, mesaj, pentru ca fiecare să-și dea seama ce răspunderi îi revin. Statelor membre le revine misiunea de a pune în aplicare toată legislația ce privește piața internă, îndeopște cea din domeniul energiei. Și noi tot repetăm faptul că avem nevoie de o piață care funcționează la scară europeană. O piață a energiei europeană nu trebuie să ne dea iluzia că vom putea să sărim imediat de la nivelul național la nivelul european. Lucrul cel mai important în ce privește investițiile în domeniul energiei este să vezi ce poți să faci cu vecinii tăi cei mai apropiați, pentru că conectările dintre rețele sunt indispensabile și, în plus, solidaritatea care deja funcționează foarte bine pe piața gazului ar trebui să fie extinsă și la piața uh, electricității. În plus, bazându-ne pe legislația în vigoare și mi-aduc aminte de foarte multe inițiative și rapoarte utile care au fost votate de Comisia ITRE, deci trebuie să înlăturăm toate uh, obstacolele din calea um, um interoperabilității rețelelor și trebuie să insistăm mai mult pe dezvoltarea um, surselor regenerabile de energie. Numai așa vom putea să avem un control asupra prețurilor. Însă vreau să mai spun un lucru care reprezintă și el un principiu fundamental. Piețele s-au dovedit uh, a fi cel mai puțin uh, eficient instrument pentru integrarea pietrelor energiei. Și în momentul în care decidenții politici își pierd încrederea în uh, piețe, atunci ei preferă să folosească instrumente uh, pe termen scurt, în regim de urgență și care uneori sunt contraproductive. Vreau să vă dau trei exemple concrete. În primul rând, statele membre trebuie să adopte o um, nouă metodă de a interveni pe piețe. Pentru că deseori intervin pe piețe și distorsionează prețurile din motive de protejarea consumatorilor, spun ei. Însă uită că uneori este nevoie de o perioadă de tranziție pentru a avea apoi un impact uh, pozitiv asupra piețelor și măsuri adevărat eficiente. Apoi trebuie să se gândească la impactul reducerilor asupra prețurilor din alte domenii uh, pe care le vor avea de suportat gospodăriile. Schemele de subvenționare prea generoase pentru uh, sursele regenerabile de energie, precum și mecanismele de furnizare de subvenții doar pentru uh, companiile naționale de furnizare a energiei, au de asemenea un efect de distorsionare a concurenței. Sunt măsuri care au uh, efecte complexe și foarte des negative și au niște consecințe foarte importante la nivel transfrontalier atunci când există o adevărată interconectivitate. Pieței interne ar trebui să-i se lase suficient spațiu ca să se dezvolte, ca să înflorească. Trebuie să avem politici naționale convergente și nu divergente. Un alt exemplu pe care ar dori să vi-l dau, domnul președinte Buzec deja l-a evocat, nu putem să tolerăm uh, nepunerea uh, în aplicare a legislației. S-a ajuns la această um, um, concepție comună la nivel interinstituțional atunci când toate statele membre au ajuns la un acord, nu putem să acceptăm ca vreun stat membru să aducă atingere bunei funcționări a pieței interne numai pentru faptul că nu transpune legislația națională, legislația europeană pe care a acceptat-o. Pentru că Altfel, cum spuneam, nu există decât consecințe negative și acest lucru este cu atât mai adevărat pentru regimul subvențiilor și al ajutorului de stat. Există deja 12 uh, uh, cazuri în fața Curții Europene de Justiție pentru netranspunerea uh, în legislația națională a legislației europene, care a fost adoptată în 2009 și ar fi trebuit să intre în vigoare în 2011. Este doar un exemplu. Și în momentul în care noi verificăm conformitatea legislațiilor naționale, suntem foarte atenți, cum spuneam, la toate aceste detalii legate de implementare. Pentru a avea o piață internă integrată, avem nevoie de capacități suficiente de generare și de transfer de energie, pentru că altfel nu există o piață internă sau o funcționare eficientă, pentru că nu există vreo certitudine cu privire la cadrul general. O piață europeană uh, integrată va permite investitorilor să aibă certitudine juridică și, de asemenea, încredere în buna funcționare a pieței. Comisia își va folosi în continuare puterile pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare în procent de 100% toată legislația. Și un aspect cheie care va contribui la reorientarea dezbaterii către găsirea de soluții europene are de-a face cu prețurile și așa cum am spus mai devreme, noi ne pregătim în această privință pentru Consiliul um, uh, Competitivitate din februarie. Săptămâna trecută a avut loc o uh, publicare a uh, raportului de monitorizare a autorităților naționale de reglementare și din 2012 uh, au crescut prețurile cu până la 45% pentru electricitate și uh, um, cu până la 35% pentru gaz peste tot în Europa. Însă trebuie să analizăm cum, felul în care uh, se defal, uh, sunt defalcate aceste prețuri, cât reprezintă costul energiei propriu-zise, cât reprezintă costul tranzitului prin rețea sau costul infrastructurilor. Uh, și există foarte, uh, practici foarte diferite între statele membre. O piață uh, a energiei la scară europeană va permite scăderea anumitor segmente din acest preț, mai ales pentru electricitate. Noi ne dorim ca aceste autorități naționale de reglementare să nu se mulțumească doar um, uh, cu verificarea și controlarea funcționării pieței la nivel național, ci să-și dea seama și de efectul de convergență la nivel european. Statele membre sunt de acord în general cu piețele teoretic, dar practic lucrurile se desfășoară altfel. Dacă chiar dorim să-i protejăm pe cetățeni și pe companii de prețuri excesive ale energiei, atunci ar trebui să ne asigurăm de faptul că va exista o piață funcțională care va oferi tuturor prețuri oneste. Investitorii întotdeauna își doresc prețuri mai mari și consumatorii prețuri mai mici. Noi trebuie să lăsăm piața să decidă care este prețul optim și să uh, dinamizăm acele surse de aprovizionare care au nevoie de acest efect de dinamizare și de sprijin. Mulțumim domnului director general pentru prezentarea sa. Acum putem să începem dezbaterea. Avem foarte multe persoane care s-au înscris pentru a lua cuvântul și ca atare va trebui să fim disciplinați și să ne respectăm uh, timpii alocați. Iată regulile pe care le-am fixat. Vor lua cuvântul câte doi membri din Parlamentele Naționale, urmați de un deputat european. 2-1-2-1. Dispuneți fiecare dintre dumneavoastră de maxim două minute. Avem deja, cum spuneam, o listă cu 20 de vorbitori. Vă rog. A, spune doamna președinte, cine mai dorește să ia cuvântul, trebuie să completeze formularul pe care l-ați primit, uh, intitulat Timp de vorbire, Speaking Time, și vă rog apoi să îl îmânați secretariatului. Începem imediat cu doamna Biru TV Saite din Lituania, membră a Comisiei Economice din Parlament. Vă rog. Ehm, Gerbiamă ponea pirmininke, ehm, noi... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul în această dimineață. M-am bucurat să aud intervenția colegilor din uh, Lituania în legătură cu tot ce s-a făcut în timpul președinției noastre. Finalizarea pieței unice a energiei reprezintă uh, prioritatea esențială pentru noi. Ar trebui să fie uh, însă și o prioritate foarte importantă în următorii 10 ani. Cred că în următorul deceniu nu ar trebui să mai existe niciun fel de insulă energetică în Europa. în ciuda tuturor eforturilor depuse de liberalizare a pieței și de uh, construire a pieței uh, energiei, prețurile, tarifele la energie au continuat să crească exponențial. Uh, consumatorii nu prea își uh, schimbă furnizorul și furnizorii nu, nu acționează întotdeauna transparent atunci când majorează prețul uh, la energie. Apoi, când au loc negocieri uh, de prețuri cu țările terțe, cred că ar trebui să vorbim la unison. Din păcate însă, nu se întâmplă întotdeauna așa. Dar <laughs> nu ar trebui să facem acest lucru printr-o declarație așa uh, uh, izolată. Ar trebui să avem o uh, atitudine consecventă în relația noastră cu țările terțe. Ne-ar, ne-am dorit să avem o, de asemenea o poziție unificată la nivel european în legătură cu gazurile de, schi, de um, șist și de asemenea o, o poziție mai coerentă și aceeași în ce privește sursele regenerabile de energie. Mulțumesc! are cuvântul doamna Telita Saiatoia, vicepreședinta Comisiei Economice din Kosovo. Di Kosovo per... Mată, doamnă președinte Sartori, vreau să mulțumesc în numele Parlamentului din Kosovo pentru faptul că ați invitat delegația noastră pentru dezvoltare um, economică și pentru um, furnizare cu energie și pentru a participa la această dezbatere. Tell about uh, challenges and achievements and perspective. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei președinte. Cu o dată să vă prezint uh, progresele înregistrate în Kosovo. Ne bucurăm de tot ce s-a spus despre uh, piața energetică europeană și de faptul că au fost menționate și țările din Balcanii de Vest ca potențiali membri ai uh, acestei piețe energetice. Uh, Kosovo s-a provocat cu foarte multe provocări în multe domenii, printre care și domeniul energetic, sistemele de transmitere, de generare, interconectivitatea și așa mai departe. Uh, una dintre înfăptuirile noastre pe care o putem menționa o reprezintă Uh, privatizarea sistemului de distribuire a energiei, care însă vă pot spune că uh, a fost destul de spinoasă. Am încheiat uh, recent un acord cu Serbia și sperăm să continuăm pe această cale pentru a construi o piață energetică comună. În ce privește achiul comunitar, vă pot spune că în Parlamentul nostru orice lege care ajunge în Parlament este uh, Uh, verificată să se vadă dacă este compatibilă cu uh, achiul comunitar și oficiul nostru de reglementare, cred eu, ar trebui să aibă o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană pentru a evita uh, propun, probleme existente sau suprapuneri de probleme care uh, apar uh, deocamdată și pentru a permite uh, Kosovo să facă parte, parte să se integreze uh, pieței unice energetice. Știu că timpul mi-a expirat, deci mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și pentru că ați uh, luat cuvântul în italiană la început. Aș dori să dau cuvântul doamnei Pilar del Castillo din partea Parlamentului European. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președintă. Aș dori și eu să mulțumesc uh, invitațiilor de, so- de, de uh, seamă care au luat cuvântul de la prezidiu, mulțumesc reprezentanților uh, președinției lituaniene, care este încă în curs. Aș dori însă să pun o întrebare domnului director general, domnului Filip Lău. Iată ce aș dori să vă întreb, uh, domnule director general. Comisia va da publicității o comunicare cred că va opta pentru o comunicare cu privire la obiectivele de politică energetică și cu schimbările climatice până la sfârșitul lunii uh, ianuarie, dacă informațiile mele sunt corecte. Uh, e o informație care a fost furnizată comisiei noastre, uh, sau o comunicare sub forma unei cărți albe sau un document de acest tip. Aș dori însă să vă întreb în legătură cu obiectivele legate de schimbările climatice Nu știm dacă vor exista una, două, trei obiective. Aș dori să știm care este abordarea dumneavoastră. Ne-ați putea spune ceva în legătură cu poziția Comisiei Europene? Pentru că știm că definirea acestor obiective va avea un impact asupra uh, folosirii unor surse de energie. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Dionisos Tamenitis, care face parte din Comisia pentru Comerț și producție din Grecia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, reprezentanții ai parlamentelor naționale, stimați eurodeputați, politica energetică uh, europeană se confruntă cu mai multe provocări trebuie să garantăm uh, accesul la surse energetice sigure care să permite consumatorilor și întreprinderilor companiilor să aibă acces la energie la prețuri convenabile. De asemenea, trebuie să reducem și emisiile poluante, gazele uh, cu efect de seră și, de asemenea, să avem o creștere care să uh, fie durabilă, care să nu uh, polueze. Sigur că trebuie să Uh, nu mai folosim uh, surse tradiționale de energie precum uh, țițeiul sau cărbunele. Știu că anul 2014 este termenul limine pentru finalizarea pieței energetice energie, apoi 2015 pentru anul în care nu vor mai exista um, insule um, energetice. Sigur că toate aceste termene sunt de bun augur, dar criza economică ne-a arătat în uh, Grecia că și uh, construirea pieței energiei are de suferit de pe urma, uh, de pe urma crizei economice. Consecința fiind tarifele foarte ridicate la energie. Uh, având în vedere toate aceste elemente, prioritățile președinției uh, grece sunt următoarele. Adoptarea unor măsuri prevăzute pentru finalizarea pieței unice energiei și apoi înregistrarea de progrese în ceea ce privește cadrul pentru energie și creștere până în 2030. Uh, sperăm să încurajăm folosirea surselor regenerabile de energie la prețuri abordabile de asemenea, să garantăm uh, securitatea aprovizionării cu energiei cu energie. Dar aș dori să vă reamintesc că unul dintre obiectivele politice energetice îl reprezintă contribuția sistemului energie, uh, energetic la dezvoltarea uh, Uniunii Europene pe piețe internaționale la prețuri competitive la nivel internațional, și de asemenea la tarife accesibile pentru consumatorul final. E foarte important pentru uh, consumator, dar și pentru companiile care trebuie să facă față concurenței internaționale. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Herringsen, care face parte din uh, Parlamentul Norvegiei. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte o piață bună, uh, fiabilă, depinde de um, interconectări uh, între piețele energetice. Noi, între țările nordice, avem o piață interconectată care este sprijinită de um, legăturile între țările noastre, ceea ce ne-a permis să avem o uh, piață certificată pentru sursele regenerabile între Norvegia și Suedia. E o realizare, e o făptuire. Noi uh, sperăm că astfel să încurajăm folosirea surselor regenerabile. Pe baza experienței noastre, credem că o piață funcțională e uh, um, uh, stimulată de interconectivitate, dar ne temem de faptul că mecanismele de capacitate pot uh, fi o piedică în calea uh, acestei interconectivități și deci a uh, unei piețe energetice europene interconectate. Norvegia, în calitate de producător de energie, are puterea de a um, face față um, furnizării intermitente cu surse regenerabile datorită rezervelor de gaz și de petrol. Uh, dar pentru a avea uh, o uh, aprovizionare fiabilă cu energie trebuie să facem investiții în mecanismele de capacitate. Deci noi credem că dacă aceste mecanisme de capacitate sunt folosite, ele trebuie să fie folosite pentru interconectare, pentru că dacă nu, legătura cu țările precum Regatul Unit sau Germania, de exemplu, care este planificată, ar putea efecte negative asupra acestor proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Prodi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie mai întâi să spun că singura dimensiune adecvată pentru energie este cea europeană. Atunci înseamnă că avem nevoie să investim în tehnologii care permit un transport al energiei foarte eficient, așa cum a fost pentru curentul de înaltă tensiune și curentul cu fază continuă. Numai așa vom putea construi o adevărată coloană vertebrală a Uniunii Europene, unde toți uh, consumatorii vor fi pe picior de egalitate. Și atunci vom putea să folosim energia electrică, de exemplu, uh, ca o formă de backup pentru energia din surse regenerabile, ca de exemplu energia eoliană. Și astfel vom minimiza nevoia de a stoca energia. Avem nevoie de asemenea infrastructură europeană și trebuie să ducem lupta uh, să o finanțăm din euro-obligațiuni și acest lucru să se întâmple cât mai repede cu putință. Vreau să mai subliniez faptul că putem să împăcăm producerea de energie regenerabilă, mai ales din biona, biomasă, cu nevoia de a um, proteja uh, terenurile împotriva consecințelor schimbărilor climatice. Pentru că, cum spuneam, aprovizionarea cu energie și protecția solului trebuie să meargă mână în mână. Mulțumim domnului Prodi. Acum are cuvântul domnul Zebeschi, președinte al Comisiei Industrie, Comerț, Energie, Resurse Naturale și Tehnologie din Parlamentul Turc. Vă rog. Franceză. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă transmit toate urările de bine din partea Parlamentului turc. Am să încerc să vorbesc destul de lent. În Turcia, în ce privește consumul energiei și noi suntem foarte atenți la aceste aspecte. Uniunea Europeană, în ce privește consumul, și-ar dori enerjiyi garanti altına almak son derece önemli. Ama Alimentarea cu energie la prețuri accesibile este un punct foarte important și Turcia este foarte importantă în acest sens. Obiectivul în sine e unul important, dar Europa nu e o țară, nu e un continent binecuvântat cu multe resurse. Nu așa lucrurile, de pildă, în Asia, în zona uh, Mării Caspice. Iată de ce Turcia poate juca aici rolul unui pod de legătură uh, între cele două zone. Uniunea Europeană este un consumator important de energie și Turcia, pe de altă parte, este uh, veriga cea mai vestică în acest lanț de producători de energie electrică. Iată de ce cred că Turcia poate juca aici un rol important. În ultimii 11 ani s-a înregistrat o creștere de 1,6% în ceea ce privește consumul de energie electrică eficiența consumului energetic a, a crescut în Turcia și dorim să continuăm pe acest făgaș și să îmbunătățim uh, cât se poate de mult uh, eficiența consumului de energie electrică. La această reuniune sunt prezente persoane importante care reprezintă Uniunea Europeană. După cum știți, Turcia este o țară candidat, iată de ce ar fi foarte important ca acele blocaje să fie eliminate în ceea ce privește capitolul uh, referitor la sectorul energiei, blocaje care există din 2006 din cauza problemei Ciprului. Cred că în uh, numele integrării ar trebui să eliminăm aceste um, obstacole. Dau cuvântul doamnei Scott, reprezentant a Camerei Lorzilor pe probleme de pescuit, agricultură și energie. Bună ziua, mulțumesc tuturor. În luna mai, comisia pe care o prezidez eu, în cadrul uh, Camerei Lorzilor, a publicat un raport care se numește că nicio țară nu este o insulă energetică și mă bucur că multe din concluziile raportului nostru au fost punctate de vorbitorii din această dimineață, deosebit în ceea ce privește interconectivitatea și finalizarea pieței unice. Principala provocare pe care am identificat-o noi este cea a investițiilor. Am ajuns la concluzia că e nevoie să se investească 1000 de miliarde în sectorul energiei electrice până în 2020. În Londra am organizat recent un seminar pentru a le comunica investitorilor aceste concluzii. Și vestea bună e că sunt disponibile miliarde de euro la nivel mondial, însă vestea proastă e că investitorii au reticențe din cauza incertitudinii politicilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. Caracterul durabil siguranța aprovizionării și a prețului uh, sunt criterii care trebuie menținute în echilibru, luând uh, decizii care răspund unei nevoi pe termen scurt, um, riscăm să trebuiască să luăm alte măsuri care să le rebalanceze pe termen lung și acest lucru are un efect disuasiv asupra investitorilor obiectivele politicii 2020 au încurajat investitorii, însă incertitudinea după acest orizont um, descurajează acum investitorii. Credem că ar trebui să stabilim niște obiective și după acest prag. Raportul nostru conchide de asemenea că ar trebui să se pună accentul pe ajutorul uh, furnizat consumatorilor pentru a-și diminua consumul. Mulțumesc, care cuvântul colegul Goebbels, vă rog. Thank you, Chair. Um... Um, when the um, Commission Mulțumesc. Atunci când Comisia a lansat piața internă, se spera că prețurile vor scădea. Dar știm că acest lucru nu s-a întâmplat. Acum domnul Philip Lowe ne spune că odată ce vom atinge finalizarea pieței unice, atunci prețurile vor scădea. Dar nu e adevărat. Și de asta din motive mai simple. În primul rând, din cauza concurenței. Companii de mari dimensiuni sunt tocmai prezente pe piețele naționale. În al doilea rând, consumatorii. Majoritatea consumatorilor sunt consumatori captivi, nu au o putere de negociere, nici măcar industriile de dimensiuni medii nu au o putere de negociere în fața acestor companii de mari dimensiuni. În al treilea rând, noi în Uniunea Europeană ne temem de energia nucleară, de gazul de șist, avem chiar rețineri în ceea ce privește biocombustibilii și așa mai departe. Principalul motiv însă e că piețele energetice sunt piețe de mici dimensiuni, 9 zecimi din piețele din resursele energetice, fie petrol, fie gaz și așa mai departe, sunt comercializate prin um, entități naționale. Sunt contracte de la stat la stat. Și ce se întâmplă pe acele piețe spot um, se rezumă la pure speculații. Nu există, prin urmare, o piață cu adevărat liberală, o piață reală. Există o piață dominată de o mână de companii și puteți privatiza tot ce vreți în Uniunea Europeană, niciodată nu vom ajunge la o ofertă mai bună pentru consumatorii noștri. Și problema e că există tot mai mulți săraci energetici pe care trebuie să-i subvenționăm dacă e ca acești oameni să supraviețuiască. Cred că nu puteam pune mai bine punctul pe ei. Mulțumesc. Are cuvântul acum Magnus Brunner, membru al Consiliului Federal din Parlamentul Austriei. Vă rog! Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru prezentările interesante și pentru inițiativele președinției lituaniene. Aș dori să fac doar trei observații. În primul rând, sunt de acord că avem nevoie de o strategie pe termen lung Ehm, trebuie să ieșim din uh, subvențiile pe termen lung pentru că obiectivul fiecărei uh, subvenții ar trebui să introducă o tehnologie și să o ducă până la maturitate pe piață. De altfel, ehm, energia nucleară și uh, cărbunele au fost subvenționate considerabil și cred că avem nevoie de o strategie treptată pentru a ieși din aceste subvenții și pentru a da energiilor regenerabile o șansă în Europa așa cum se dorește în uh, anumite state membre pentru a reuși să se realizeze tranziția energetică. În al doilea rând, în ceea ce privește infrastructura energetică, da, avem nevoie de investiții în uh, infrastructură, avem nevoie într-adevăr de uh, linii de distribuție de uh, altă tensiune, avem nevoie de acest lucru în Uniunea Europeană pentru că energia eoliană produsă în nord, unde bate vântul, uh, ar trebui să poată fi transportată uh, de-a lungul unor linii de înaltă tensiune. Uh, singura modalitate pe care avem la ora actuală pentru stocarea energiei o reprezintă niște stații de uh, stocare în Alpi. Iată de ce avem nevoie de investiții considerabile în aceste noi domenii. În anumite state membre s-a discutat chiar zeci de ani dacă aceste uh, linii de înaltă tensiune trebuie puse în aplicare sau nu. Iată de ce, după părerea mea, e nevoie aici de niște norme clare la nivel european. Și în al treilea rând s-a vorbit um, de acel unbundling, de acea decuplare și, după părerea mea, producția trebuie decuplată de rețea, e clar, dar, după părerea mea, toate uh, Eh, companiile în Europa sunt luate la un loc de la cea mai mică companie la cel mai mare furnizor și acest lucru poate provoca probleme în practică și de asemenea presupune o creștere considerabilă a sarcinii birocratice ehm, a, a, ehm, a, care apasă pe aceste companii, atât de ce e nevoie de norme diferențiate în Uniunea Europeană în acest sens. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Pablo Marcos Mascareño, reprezentant al Camerei Deputaților din Spania. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, împărtășim pe deplin toate obiectivele stabilite pentru a ajunge uh, la finalizarea pieței energetice. Cred că siguranța aprovizionării, îmbunătățirea prețurilor uh, sunt foarte importante pentru toate statele membre, cât și protecția mediului. Eu aș dori să vorbesc despre un lucru la, a, la care a făcut trimitere domnul Buzek, și anume reindustrializarea Europei uh, și a tuturor statelor membre. În acest sens este absolut necesar, cum a spus domnul Buzek, să îmbunătățim prețurile și să uh, reușim să obținem niște prețuri cât mai accesibile. În acest sens, fără nicio îndoială, este absolut necesar să îmbunătățim nodurile de interconectare. Noi salutăm aprobarea primei liste de proiecte de interes comun, țările la care a făcut trimitere domnul Neverovici, Credem însă că nu se vor atinge obiectivele fixate, de pildă obiectivul de 10% pentru energie electrică și termenele fixate, iată de ce credem că este nevoie să se facă eforturi uh, considerabile în ceea ce privește finanțarea comunitară uh, din partea celor state care la ora actuală reprezintă insule energetice. În ceea ce privește prețurile pe piața internă, e evident că acestea ar putea să scadă. În același timp, însă, trebuie să vedem care sunt factorii care determină prețurile în fiecare stat membru. Scăderea prețurilor nu este necesară doar având în vedere competitivitatea industriilor europene față de industriile din țări terțe, ci în ceea ce privește competitivitatea în cadrul Uniunii Europene între statele membre, pentru că acestea să fie competitive pe piața internă. Am văzut că în ceea ce privește costurile unei industrii uh, se numără acolo și costurile finan- uh, financiare. Nu toate statele membre se finanțează cu aceeași uh, rată a dobânzii. Și pe lângă aceste costuri financiare există și costurile energie electrice. Prin urmare, este necesar pentru a asigura competitivitatea ca aceste prețuri ce să fie uniforme. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Romana Jordan, membru al Parlamentului European. Eh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să urez bun venit eh, tuturor colegilor din parlamentele naționale și aș dori să le pun câteva întrebări concrete. În primul rând, aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră viitoarea evoluție a pieței interne a energiei? S-a anunțat cel de-al patrulea pachet al energiei electrice, pentru că cel de-al treilea nu a fost suficient și, bineînțeles, cu fiecare pachet suplimentar vorbim de un transfer parțial de competențe de la nivel național înspre nivelul european. Am vorbit foarte mult despre anumite blocaje care trebuie eliminate. Dar eu aș dori să știu dacă colegii noștri din parlamentele naționale consideră că avem nevoie de mai multe norme armonizate la nivel european în ceea ce privește subvențiile pentru energiile regenerabile. Suntem cu toții de acord că trebuie să creștem cota energiilor regenerabile, dar știm că uh, în acest sens trebuie să uh, îndeplinim anumite criterii în ceea ce privește capacitatea de stocare. Credeți că ar trebui să creăm în acest domeniu o piață unică, în loc să avem 28 de modele diferite, să avem o piață comună a capacității de stocare, de pildă. Aș dori de asemenea să știu în ce măsură credeți că ar trebui să uh, creăm o politică unică a energiei vis-a-vis -vis de diferitele surse existente de uh, energie. Acum există deosebiri, de pildă, între Germania și Marea Britanie vis-a-vis -vis de politica nucleară decizia Germaniei ne pune probleme și în ceea ce privește uh, curentul, curentul alternativ. O primă parte a întrebărilor mele. În al doilea rând, aș dori să știu um, ce părere aveți despre politica energetică până în 2030. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră. Ce um, politici credeți că avem nevoie până în 2030? Uh, ce credeți că s-a făcut bine, ce credeți că nu s-a făcut bine în ceea ce privește cadrul până în 2020, ce trebuie îmbunătățit? De asemenea, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră față de mecanismele de piață în acest domeniu, de ET, sistemul de uh, schimb de certificate de emisii. Și aș dori să îmi oferiți trei obiective de care credeți că avem nevoie până în 2030. Noi ne-am concentrat, uh, de pildă, pe scăderea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră și o utilizare mai eficientă a energiei. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Stanislav Ivan, membru al Comisiei Economice din Parlamentul Poloniei. Vă rog. Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Polska... Hmm. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Obiectivele Poloniei sunt conforme cu obiectivele Uniunii Europene, competitivitate, securitatea aprovizionării și creștere sustenabilă. Acestea sunt și obiectivele noastre. Așa cum a spus și domnul Buzek, mi se pare indispensabil să avem o piață competitivă, ceea ce presupune să existe interconectare și acest lucru este cu atât mai adevărat pentru centrul și estul Europei. Accelerarea construirii infrastructurilor care să poată fi conectate și la rețelele inteligente este pentru noi o prioritate. Și trebuie să ne folosim de capacitățile locale, atât pe plan național cât și pe plan european. Numai așa vom putea avea securitatea aprovizionării cu energie. Polonia, precum și alte țări din uh, membre ale UE, au întreaga libertate de a-și alege mixul energetic și noi folosim multe tehnologii, dar știm că energia produsă pe bază de cărbune rămâne pentru noi principala sursă de energie în următorii ani vom folosi într-o proporție mai mare gazul natural în momentul în care terminalul de la Finoșge va fi terminat. De asemenea, ne așteptăm să ne parvină gaz prin uh, terminalul ce traversează Croația. și întreprinzătorii noștri vor fi cei care vor avea um, ultimul cuvânt în ce privește aspectele economice. Trebuie să ne asigurăm de faptul că întotdeauna trebuie să avem o politică orientată către consumatori. Se estimează că până în 2020 investițiile făcute acum vor fi rentabile. Și nu va mai fi nevoie să subvenționăm atât de mult energia din alte surse, pentru că altfel ar exista o distorsionare a concurenței și nu vom putea face ca în așa fel încât piața aceasta să fie competitivă. Aș vrea să vorbesc <clears throat> acum și de politica de uh, luptă împotriva schimbărilor climatice de după 2030. Aceste măsuri mi se par indispensabile. Sursele regenerabile, tehnologiile care ne permit să avem o energie curată, și nu trebuie să aveți impresia că uh, folosirea cărbunelui este nociv pentru mediul înconjurător. Din potrivă, acum există tehnologii curate, cum spuneam. Mulțumesc! Vă rog frumos să nu depășiți timpul alocat pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul, pentru că dacă toată lumea vorbește atât de mult, nu o vom putea scoate la capăt. Acum dăm cuvântul domnului Chiru, membru al Comisiei de Economie, Industrie și Servicii din România. Mulțumesc, doamna președintă. În numele Senatului României dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea să participăm la o întrunire atât de importantă pentru viitorul Europei. Dat fiind faptul că România este preocupată de găsirea unor soluții noi pentru asigurarea independenței energetice și astăzi ne aflăm în fața a două preocupări majore două uh, provocări majore pentru România în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a României și uh, motiv pentru care uh, cea de-a doua provocare a României o reprezintă potențialul uriaș al României privind asigurarea electricității din surse regenerabile cu ajutorul centralelor eoliene Motiv uh, pentru care, doamna președintă, vă rog să-mi uh, permiteți să adresez trei întrebări domnului director, uh, domnului Lou. Prima întrebare, care este stadiul integrării privind reglementarea prețului la energie? A doua întrebare, dacă se lucrează la o schemă suport privind regenerabilele? Și a treia întrebare, care sunt progresele în privința evaluării corecte a riscurilor exploatării gazelor de șist în statele europene? Mulțumesc, doamna președintă. Grazie al La parola ora la... Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Andres Barea, deputată europeană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, felicitări pentru această dezbatere. Mi se pare foarte interesantă și cred că trebuie să intrăm în amănunte. Aș dori să-l întreb pe reprezentantul Comisiei. Spunea că ajutorul, ajutoarele de stat distorsionează piața și, într-adevăr, așa cred și eu. S-a spus, a spus că au fost aduse în instanță până la 9 cazuri. Ați putea să ne spuneți ce cazuri sunt uh, anchetate la ora actuală? Prima întrebare. Al doilea rând, ce măsuri și care este calendarul adoptat de Comisie pentru a crea o piață unică a energiei și ce pondere vor avea energiile regenerabile, nu doar raporturile pe care le prevede Parlamentul European, ci și Comisia. Ce pondere uh, vor avea energiile regenerabile ca sursă energetică a viitorului pe piața energetică? Mulțumesc! Barea. Mulțumesc, colegii Barea. Da, Acum, cu cea mai mare plăcere, dau cuvântul fostului nostru coleg deputat european, dar care acum este președinte al Comisiei de Afaceri Economice din Slovacia. Rodmar Rada. Domnul Rodmar Rada. Intervenție fără microfon deocamdată. Am uitat, am uitat. Mulțumesc! Mai întâi vreau să mulțumesc Comisiei și Parlamentului, spune domnul Hudațchi, pentru eforturile pe care le depun pentru a permite mai multor țări, precum a mea, să nu mai fie izolate și de aceea avem nevoie de interconectare a acestor țări care acum, cum spuneam, sunt adevărate insule la rețelele de gaz și de electricitate din restul Europei. Slovacia are acum două mari proiecte de acest tip. Noi, de exemplu, vrem să ne conectăm la rețeaua din Ungaria și din Polonia pentru gaz și, de asemenea, la rețeaua din Ungaria pentru electricitate și este o idee foarte bună faptul că Comisia Europeană ne aduce un sprijin în acest proiect de interconectare, pentru că astfel pot să poate să existe o armonizare pe piața europeană. Aș vrea să reacționez la ce a spus doamna Romana uh, Jordan în ce privește o armonizare a regulilor cu privire la subvenții atât pentru combustibilii fosili, cât și pentru sursele regenerabile. Eu cred că a venit momentul ca atât Comisia și Parlamentul să facă tot ce le stă în putință pentru a armoniza aceste reguli. Autoritățile naționale de reglementare nu întotdeauna își fac treaba. În plus, am dori să ne asigurăm de faptul că aceste autorități sunt cu adevărat independente și că prețurile practicate sunt transparente. Numai așa vom face față crizei economice. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Lina Balsis, care este vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Lituanian. Vă rog. Grație, grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. eficiența pieței energetice din Europa depinde doar de rapiditatea cu care Uniunea Europeană va lua decizii, mai ales în ce privește investițiile. Vor fi investiții pentru combustibilii fosili, investiții pentru surse promițătoare de energie regenerabilă sau ce altă decizie. Eu vreau să sparg acel mit cum că subvențiile pentru energiile regenerabile ar fi uh, singura uh, alternativă. Dacă energia solară și eoliană sunt subvenționate în continuare, e, e adevărat că ar putea să devină foarte competitive dacă ne uităm la exemple precum cel al Dan Danemarcei. Să nu uităm că și energia nucleară a fost subvenționată pe o perioadă foarte lungă de timp. Eu cred că sursele regenerabile de energie sunt singura cale de a fi independenți din punct de vedere energetic. Poate că ar fi mai bine să întrebăm pe cetățeni și să, le, să întrebăm ce preferă. Și noi în Lituania am organizat un referendum și oamenii s-au pronunțat, de exemplu, împotriva centralei nucleare și sper că aceasta nu va fi construită. Haideți să uh, mizăm pe um, energia eoliană și energia solară și pe uh, sursele de microenergie. Eu v-aș ruga pe toți să sprijiniți directiva în ce privește stocarea energiei produsă de gospodării. Numai așa vom avea o adevărată interconectivitate și vom putea să ne folosim în mod eficient energia pe care o producem singur, cum spuneam, din surse regenerabile și trebuie să fim foarte atenți pentru că există aceste lobby-uri foarte puternice în ce privește combustibilii fosili și um, gazul și uh, șist. Aceștia și-au dat seama că energiile regenerabile pot să fie profitabile și atunci vor face tot ce le va sta în putință ca să lupte împotriva lor. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Gianluca Benamati membru al Comisiei pentru Activitatea Economică, Comerț și Turism în Italia. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Era vorba despre activitățile productive. Vreau să vă mulțumesc pentru că uh, tocmai s-a vorbit despre un lucru care uh, ne apasă și pe noi, și anume de a avea o piață integrată și interconectată și competitivă. Trebuie ca atât companiile naționale cât și cele europene să poată să fie competitive. Eu vreau să fac două observații. Cele două teme fixate aici sunt importante. Infrastructură, interconectări, reguli. În ce privește infrastructurile de interconectare, acestea sunt bineînțeles foarte importante, dar ar trebui să ne gândim la un lucru. Cum ținem cont de capacitățile de producție regionale care există în diferitele părți ale continentului nostru și în diferitele țări? Există țări cu capacități foarte mari în ce privește eh, sursele regenerabile sau există țări precum a mea care au un mare potențial de producere de energie electrică și de gaz. În plus, trebuie să ținem cont și de uh, diferitele categorii de uh, surse de energie. S-a vorbit și despre transportul Uh, de gaz și de electricitate, despre coridorul sud uh, și să nu uităm și faptul că s-au descoperit noi zăcăminte în Mediterana Occidentală. Eu cred că ar trebui să existe un acces liber la pietele naționale. Este o condiție indispensabilă pentru a permite pieței de energie europeană să existe, să fie competitivă și să îi trateze pe toți pe picior de egalitate. În ce privește mm, operativitatea, o ultimă remarcă din partea mea. Mai mult decât toate, acum când definim obiectivele pentru Europa, pentru perioada de după 2030, trebuie să știți că uh, riscăm să avem noi dezechilibre dacă nu vom avea în prealabil o piață unică a energiei puternică. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Igor Ramenovici, președinte al Comisiei Economice din Croația. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, domnilor și domnilor. energetskog paketa koji su učinjeni. Mulțumesc, am continui în limba croată. Aș dori să vă felicit pentru implementarea celui de-al treilea pachet al energiei și pentru toate obiectivele atinse în cadrul președinției lituaniene. Există multe întrebări, însă fără răspuns, întrebări abordate deja de uh, colegi. Și aș dori să întreb prezidiu care este părerea lor față de extinderea infrastructurii energetice în Europa, o provocare mare cu care ne confruntăm. Bineînțeles, trebuie să facem eforturi pentru a reindustrializa Europa și, în acest sens, energia joacă un rol important. Uh, trebuie să introducem noi norme de reglementare în ceea ce privește producția, dar și în ceea ce privește distribuția și asigurarea alimentării cu energie pe toată uh, extinderea Uniunii Europene. Trebuie să știți că putem să contăm pe vecinii noștri din Est și din Sud. Iată de ce doresc să le uh, Reamintesc colegilor că în Bacu a avut loc o întâlnire importantă în cadrul căreia s-a confirmat faptul că se va construi coridorul sudic și astfel se va asigura alimentarea cu gaz. La această întâlnire la Azerbaijan, în Baku, au venit reprezentanții din uh, vestul Europei, de asemenea, și am putut constata că partenerii au dat dovadă de înțelegere reciprocă și de faptul că această rețea și extinderea coridorului de sud este foarte importantă pentru toată lumea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul David Cripa, vicepreședinte al Comisiei de Activități Productive din uh, Italia. Vă rog. E... Eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc și eu pentru ospitalitate. Mulțumesc pentru invitația acordată. E o dezbatere esențială, este crucială, cred că este foarte important să discutăm despre toate problemele uh, sectorului energetic. Una dintre probleme de care s-a vorbit deja a, uh, a, e cea a supracapacității de producție, care se pune în țara mea, a, uh, dar și în alte țări. Deci în Italia producem a, uh, a, o, dubl, o cantitate dublă de energie decât avem nevoie și ne e foarte greu să o exportăm. Deci multe dintre centralele noastre se vor închide probabil ca și în alte state europene. Deci ar trebui să avem o strategie pe viitor. Poate ar fi bine să avem criterii europene în acest domeniu, bineînțeles să ne gândim la uh, criterii precum emisiile de dioxid de carbon și așa mai departe, dar în orice caz cred că e foarte important să evităm orice formă de discriminare și să permitem surselor regenerabile de energie să uh, funcționeze. Se mai pune și problema distribuirii producției centralizate. Dacă dezvoltăm rețeaua uh, prin uh, aceste rețele inteligente, dacă producția de energie uh, poate, fi, poate acoperi întregul teritoriu european, atunci nu vom mai avea sistemul centralizat care este acum în vigoare. Avem mari centrale, mega centrale care concentrează producția. Sigur că avem nevoie de mult timp, pentru că dacă nu această propunere a rețelelor inteligente nu va putea fi transpusă în faptă. Cred că ar trebui să încurajăm o distribuire la nivel local a energiei produse și să nu încurajăm sistemele uh, depășite de producție centralizată. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Zenu Azeiziti, Uh, din Kosovo, Comisia de Dezvoltare și Activitate Industrială. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi considerăm e important acest schimb de informații, cu atât mai important pentru noi pentru că nu facem parte din Europeană și nu participăm la astfel de reuniuni. Kosovo acordă atenție sporită dezvoltarea unei piețe libere, competitive în sectorul energiei, am luat măsuri concrete pentru a crea cadrul juridic și de reglementare pentru a restructura sectorul energetic, pentru a dezvolta și a lansa proiecte energetice în Kosovo și pentru a sprijini proiectele și inițiativele regionale. Acum, în ceea ce privește legislația în sectorul energetic, aș dori să vă informez că am adoptat deja șase texte legislative cu privire la energie, electricitate, uh, oficiul de reglementare, uh, uh, creditele pentru gaz, pentru electricitate, pentru companiile din sectorul energetic. Apoi am adoptat și reguli, coduri de conduită, reglementări, instrucțiuni, dispoziții administrative, metodologii, toate emise de către Ministerul Energiei uh, din uh, domeniu. Aș dori să vă spun că legislația noastră este uh, în totală armonie, este armonizată cu al doilea sector energetic european, care solicită liberalizarea piețelor și sporirea competitivității. Legislația noastră a abordat și alte chestiuni foarte importante pentru sectorul energetic, mai ales aprovizionarea cu energie, promovarea energiilor regenerabile și eficiența energetică. am adoptat deja o strategie energetică foarte importantă în Kosovo. Deci tot ce facem noi în Kosovo se bazează pe strategia europeană Vă mulțumesc! Domnul Anti Kaikonev, Comisiune per il commercio della... Membru al Comisiei de Comerț din Finlanda. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru aceste... Omistusta mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de idei. Uh, e foarte importantă reuniunea noastră. Aș dori să vorbesc despre monopoluri, despre politica de cartel pentru care plătesc uh, uh, clienții. Aș dori să pun o întrebare concretă invitațiilor noștri și celorlalți vorbitori cei care dețin rețeaua de distribuție. Deci dacă e o diferență majoră, s-a constatat că e o diferență dacă e vorba de uh, proprietate privată sau publică. Ați constatat vreo diferență? Cred că avem nevoie de o reglementare la nivel european pe această temă? Mulțumesc. Mulțumesc. Am terminat cu intervențiile individuale. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru că și-au respectat timpul alocat. Pentru că asta ne permite să uh, primim și răspunsuri la întrebările noastre. O să dau în primul rând 5 minute cuvântul domnului ministru Neverovici. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-o acordați de a asculta uh, luările de cuvânt ale uh, Uh, deputaților naționali, ale senatorilor naționali și ale europarlamentarilor. Dar suntem de aceeași părere cu toții. Integrarea sistemelor naționale de energie într-o, într-un sistem european este direcția cea bună. Mulțumesc uh, și pentru asigurările pe care ni le-ați dat că Toată lumea e de acord că trebuie să creștem competitivitatea și să ne asigurăm că criza uh, din domeniul uh, energiei uh, trebuie să ducă la soluții în avantajul consumatorilor, a, a, a cetățenilor și a companiilor. Sigur că acum ne Uh, din uh, intervențiile dumneavoastră am desprins aceeași concluzie. E foarte important acum să punem în aplicare tot ce am uh, aplicat la nivel legislativ, am adoptat la nivel legislativ. Da, e momentul să uh, constatăm, să trecem la obținerea de rezultate concrete. Acesta este cuvântul cheie. Uh, în uh, urma dezbaterilor de la Consiliu ne-am dat seama că statele membre sunt conștiente de urgența situației. Mai avem un an până la acest uh, termen de punere în aplicare a regulilor pieței unice și sper ca statele membre să folosească acest timp care le rămâne la dispoziție pentru a, se asigura, pentru a ne asigura că nu ratăm acest termen important. Această dezbatere cred că a fost foarte utilă în acest sens. Vă mulțumesc. Grazie, ministru la parola ora al colega Buzek. Prego. Are acum cuvântul domnul Buzek. Dear friends from the National Parliament, uh, thank you for all your remarks. Uh, let me, let me give, uh... Aș dori și eu să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru observații. Aș dori să fac câteva observații finale S-a discutat de două ori la nivelul Consiliului European piața internă a energiei, ceea ce înseamnă că toți uh, reprezentanții statelor membre în 2011 și 2013, că a fost vorba de șefii de stat sau de guverne, au discutat aceste, uh, aceste subiecte. Deci, premierii noștri, președinții noștri au căzut de acord că trebuie să punem capăt acestor insule energetice pe continentul nostru până în 2015. Deci ar trebui să existe o conectare perfectă între noi până în 2015. Să nu uităm, uh, să nu uităm acest uh, termen. Deci nu mai târziu de 2015. Să avem aceste uh, conectări transfrontaliere perfecte, excelente. Apoi, o piață Um, ușor de folosit de către utilizatori. E foarte importantă pentru noi, pentru că ar trebui să ne gândim în, în primul rând la consumatorii, la consumatorii privați, la companiile europene, la firme, la societăți, dar și uh, la consumatorii privați. Sigur că în domeniul companiilor ar trebui să ne gândim la uh, TIC, la uh, societatea uh, informațională. Nu trebuie să ratăm, să, să pierdem timp prețios. Avem nevoie de un așa numit un uh, broker, un consilier care să ne ajute cum să optăm pentru producătorul sau uh, furnizorul de energie cel mai avantajos pentru noi. A mai fost o întrebare în legătură cu Uh, o abordare mai coerentă între uh, gazurile de șist și sursele regenerabile. În tratatul uh, nostru, tratatul de la Lisabona, la articolul 194, se spune că fiecare stat membru ar trebui să ia o decizie suverană în legătură cu mixul său energetic, ținând cont de regulile de mediu. Sigur, acestea sunt evidente. E o altă prioritate pentru noi articolul 190 din uh, Tratatul de la Lisabona. Deci, în baza acestor articole, putem spune că dacă avem gazele de șist în Europa, atunci ar trebui să le exploatăm, pentru că astfel uh, sectorul energiei ar avea de câștigat, dar și ă, ă, industria noastră, competitivitatea Europei până la urmă pe viitor. Apoi o altă întrebare în legătură cu ă, rețelele de transmisie și de distribuție. În mod teoretic nu contează dacă e vorba de proprietate privată sau de stat. Pentru că avem această decuplare care trebuie să ducă între producție și rețea care ar trebui să permită un acces neîngrădit la rețelele noastre pentru companiile europene, dar și străine. Deci avem un acces echitabil și neîngrădit. Sigur că mecanismele de remunerare a capacității naționale ar trebui să țină cont de piața unică energetică, piața liberă, deschisă, comună a Uniunii Europene. Deci ar trebui să folosim acest mecanism acum, înainte ca piața să fie uh, pe deplin liberalizată. Doamnă președinte, încă două observații foarte succinte la sfârșit. Colegul din Parlamentul, deci domnul Goebbels, domnul eurodeputat, a pus o întrebare uh, legată de prețurile la energie. Sigur că e o problemă foarte importantă, greu de depășit. O problemă o reprezintă indexarea prețurilor tarifelor la gaz și știm foarte bine că în următoarele negocieri a contractelor pe termen lung să amintim acest lucru, pentru că treptat am uh, construit această piață liberalizată pentru gaze. Avem și piața cu amănuntul, care sigur că nu funcționează cum ar trebui. Mai avem încă multe de făcut și o ultimă observație. Mă bucur de tot ce am auzit Uh, din partea colegilor din Turcia și Kosovo în legătură cu această comunitate a energiei. Am dorit ca Turcia să nu fie doar un observator la această, în această comunitate a energiei, ci să fie uh, membru cu drepturi de pline. E foarte important să pregătim strategia pentru următorii 10 ani pentru comunitatea energiei și eu sunt, mă implic personal, am un angajament personal în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzec. Are acum cuvântul Filip Lou, director general de la DG Energie din Comisia Europeană. Colegul Goebbels dorea să spună, ce, dorea să spună ceva. Da, o întrebare. Unde e piața liberă când uh, avem de-a face cu carteluri precum Copecul? sau OPEC-ul sau uh, Gazpromul. Aș dori să știu unde e piața liberă. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Filip Lou. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că au fost 22 de luări de cuvânt plus una, 23, și, într-adevăr, am strâns multe întrebări care îmi sunt adresate. Îmi cer scuze de pe acum dacă nu amintesc numele tuturor celor care au luat cuvântul. E foarte greu să vă țin minte pe toți. În primul rând, față de toate întrebările, se pare că există o îngrijorare comună în ceea ce privește atingerea obiectivelor uh, fixate și, um, de asemenea, avantajele pentru statele noastre de pe urma integrării și finalizării pieței unice ținând cont de situația specifică a fiecărui stat membru, deciziile luate vis-a-vis -vis de amestecul energetic, există într-adevăr în continuare o provocare vis-a-vis -vis de interconectare și asta se simte de obi- de, deosebi în Europa de Est. În al doilea rând, dacă încercați să creați o strategie la nivel european pentru a scădea prețurile, aveți nevoie de o piață deschisă pentru a putea convinge atât concurenții europeni cât și cei non-europeni să concureze pe această piață. De asemenea, nu trebuie să subestimăm uh, potențialul de dezvoltare al surselor locale, de pildă de energie fosilă, acolo unde acestea există și unde pot fi exploatate în mod uh, durabil. De pildă în Bulgaria, România, în Cipru există surse convenționale de gaz care, după părerea noastră, ar trebui să fie exploatate pentru a contribui la diminuarea uh, prețurilor cu care ne confruntăm în Europa. În continuare, în ceea ce privește gazul de șist, cu condiția existenței unui cadru adecvat pentru asigurarea exploatării durabile și am făcut în acest sens eforturi și sperăm că în ianuarie să venim cu o comunicare referitoare la exploatarea gazului de șist, credem că acest gaz de șist ar putea să fie o completare utilă, încă o dată cu condiția respectării criteriilor privind durabilitatea exploatării. În continuare, în ceea ce privește sursele regenerabile de energie, așa cum uh, s-a amintit în foaia de parcurs uh, referitor la energia durabilă în urmă cu doi ani, acestea trebuie să fie principala componentă a uh, furnizării de energie în cele 28 de state membre, dacă avem într-adevăr intenții serioase în ceea ce privește uh, scăderea emisiilor uh, de dioxid de carbon. Avem nevoie de energiile regenerabile pentru a atinge aceste obiective. Bineînțeles, combinat cu politici referitoare uh, la atingerea unui grad ambițios de eficiență a consumului energetic. Dacă e uh, ca aceste energii regenerabile să funcționeze, ele trebuie să fie competitive fără subvenții. Așa cum uh, energia uh, de pildă nucleară ar trebui să fie competitivă fără subvenții pentru ca piața să funcționeze. Elementele cheie nu vizează doar crearea unei piețe deschise, ci vizează guvernarea acestei piețe, astfel încât sursele de energie să fie disponibile uh, într-un mod competitiv, energiile regenerabile fără subvenții, acolo unde uh, tehnologia disponibilă a atins gradul necesar de maturitate, uh, să fie o piață deschisă pentru ca energiile regenerabile să fie amplasate acolo unde ele sunt cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. De pildă, Spania uh, sau acele țări unde bate vântul, uh, unde putem exploata energia offshore, acele țări care se bucură de uh, energia solară uh, mult timp de-a lungul anului și să nu investim în energii regenerabile în locuri care nu sunt ideale, fie din punctul de vedere al condițiilor uh, climatologice sau în ceea ce privește lacune care există atât pentru furnizori cât și pentru uh, clienți. Există așadar posibilitatea diversificării sursei de aprovizionare, lucru bun. În acest sens, interconectarea este esențială uh, mecanismele de consolidare a capacității uh, vor fragmenta piața dacă nu sunt deschise și pentru furnizori uh, din afara Uniunii Europene. În primul rând, trebuie să vedem dacă există o problemă în ceea ce privește uh, generarea energiei, înainte de a crea un mecanism privind capacitatea de stocare. Unii spuneau că trebuie să generalizăm, să uniformizăm uh, sprijinul acordat energiei regenerabile. Poate avem nevoie de mai mult sprijin pentru uh, consolidarea capacității de stocare. Există comunicări din partea Comisiei în ambele privințe, atât în ceea ce privește uh, sprijinul pentru energiile regenerabile și în ceea ce privește consolidarea capacității de stocare. Bineînțeles, Comisia va veni și cu orientări referitoare la ajutoarele de stat pentru vara anului viitor și puteți uh, să fiți siguri că aceste orientări vor fi ambițioase, ca de altfel uh, anchetele noastre antitrust, care anchetează uh, multe din activitățile furnizorilor noștri. Aceste orientări își vor atinge obiectivele, așa cum și-au atins obiectivele în separarea gestionării um, oleoductelor și de um, proprietățile furnizorilor. În ceea ce privește observația domnului Goebbels, în primul rând sunt de acord cu domnul Buzek în uh, Uniunea Europeană, în legislația europeană, nu se spune nimic în ceea ce privește proprietatea, ci uh, se așteaptă ca toată lumea să dea dovadă de un comportament corespunzător, care să respecte regulile existente. Dacă putem dacă am putea, îmi cer scuze, pune la zid OPEC-ul, am face acest lucru, dacă am avea dovezile necesare în acest sens, am luat măsurile care trebuie luate. Știți însă care e mediul politic și economic în care trăim în ceea ce privește OPEC-ul. Comisia nu a ezitat când a venit vorba de deschiderea unei anchete uh, referitor la aprovizionarea cu gaz uh, din Europa de Est și nu a avut rețineri în a duce în instanță o parte din uh, jucătorii grei de pe piața internă a energiei din Europa. Aș dori să-i spun domnului Goebbels că nu am găsit încă funcționarul care a scris sau a spus că prețurile la energie vor scădea după liberalizarea pieței. Eu personal nu am dovezi în acest sens. Mi se pare o am afirmație destul de uh, nătângă, pentru că paharul e pe jumătate plin și pe jumătate gol. Prețurile în Europa au uh, crescut doar cu 50% față de creșterea prețurilor importurilor. Aceste date se află în comunicările noastre și vor fi incluse și în orientările pe care le vom publica în ianuarie anul viitor. Recunosc Trebuie să facem multe eforturi în continuare, trebuie să acordăm multă atenție uh, piețelor de uh, vânzare cu amănuntul. De altfel, mulți dintre cei care au luat cuvântul au subliniat nevoia deschiderii sistemelor de distribuție și nevoia de a ne concentra asupra unor forme decentralizate de energie. Așa uh, putem veni în întâmpinarea noilor uh, competitori pe piața energiei. Deci mai e mult de făcut, dar doar pentru că nu am atins ce trebuia să atingem până acum, nu trebuie să renunțăm. Mulțumesc domnului Mi-ați Low pentru faptul că a profitat de timpul pe care l-a economisit, economisit domnul ministru. Acum îi dau cuvântul domnului Buzek ca să poată să încheie. Domnul Goebbels a pus o întrebare foarte importantă. Sunt de acord, nu e vorba doar despre ownership în legislația noastră, ci de decuplare și este crucial pentru ca să existe concurență pe piața noastră. Da, trebuie să ții cont de circumstanțele naționale. Și avem nevoie de flexibilitate în ce privește punerea în aplicare a regulilor de decuplare. Nu e vorba doar despre simplă decuplare. Uneori nu e bine să decuplezi prea mult. Da, dar fără decuplarea proprietății nu am putea avea o piață liberă și cu o adevărată concurență. Mi se pare o chestiune crucială. Dar ar trebui să nu mai existe niciun fel de monopol în țările noastre. Da, e diferit când negociez cu OPEC-ul, dar, de exemplu, Shell din Statele Unite ar putea să ne dea o mână de ajutor. Și în plus, dacă vă uitați la ultimii 10-12 ani, constatăm cât de mult au fluctuat prețurile la petrol pe pietrele noastre, în ciuda monopolului. Așadar, nu putem să spunem că nimic nu se schimbă. Și vreau să mai adaug că pentru a ataca monopolul Gazprom avem nevoie de mai mulți furnizori de energie și de folosirea gazelor de șist. Numai în această direcție ne putem îndrepta. Mulțumesc! Înțelegem uneori care sunt uh, opiniile divergente între Parlament și Comisie, parcă eram la un trilog, dar eu n-am luat cuvântul în timpul acestui ultim schimb de opinii. Vreau să mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere pentru contribuțiile lor. Ne-a fost foarte util să aflăm care era părerea reprezentanților parlamentelor naționale și să știm care era poziția Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei. Așa cum știți, dezbaterea noastră va continua tot în această sală, azi după amiază, începând de la orele 15 și va fi prezidată de colegul meu, domnul Zemaitaitis, și subiectul va fi o politică energetică în Europa pentru o creștere sustenabilă și pentru competitivitate. Toți raportorii și invitații și toți colegii parlamentari insistă asupra acestui punct pentru că asta înseamnă uh, nu staful. Toți colegii membri ai Parlamentelor Naționale sunt invitați să ia dejunul la restaurantul membrilor care se află la parter în clădirea Altiero Spinelli și sunteți invitați să veniți cam peste un sfert de oră. Însă, bineînțeles, asta nu înseamnă că pentru însoțitor nu există posibilități de a lua dejunul în celelalte restaurante. Și vă spun la revedere încă de acum, pentru că nu voi putea să fiu prezentă în această după-amiază. Colega mea vicepreședintă va fi reprezentanta Comisiei ITRE. Încă o dată, mulțumesc și la revedere!